state. Conform articolului 149 al regulamentului a fost uh, distribuită decizia privind ordinea de zi. Grupurile politice susțin următoarele modificări. Punctul 1. După voturi vor avea loc declarațiile Consiliului și Comisiei în legătură cu consecințele deciziei Curții Europene de Justiție privind decizia Safe Harbor din Statele Unite. Pe de altă parte, comisiile Econ și uh, bugete au adoptat două uh, rapoarte poarte privind candidații uh, propuși uh, pentru uh, administrarea fondului de investiții strategice. Astăzi vor fi pe ordinea de zi plasați pentru voturi ca atare. Ședința se prelungește astăzi până la ora 23. Există obiecții? Constat că nu e cazul. Atunci considerăm că ordinea de zi a fost adoptată cu aceste modificări. Comisia Juridică a adoptat următorul uh, raport privind imunitatea, raportul CIEFCA. Conform uh, regulamentului, acest raport va fi uh, introdus astăzi pe lista voturilor. Și am primit următoarea solicitare. Grupul PPE solicită ca dezbaterea privind declarația Consiliului și Comisiei privind consecințele legate de hotărârea Curții Europene de Justiție Safe Harbor să uh, se finalizeze cu o rezoluție în care în plenara numărul 3 din octombrie. Uh, ar urma să votăm. Îi dau cuvântul domnului González Pons. Intervenție fără microfon. Gracias, presidente. En efecto, el grupo... Mulțumesc, domnule președinte. Da, într-adevăr, Partidul PPE ar dori ca dezbaterea din uh, această dupămasă cu privire la securitate să ducă la o rezoluție a Parlamentului pentru următoarea ședință plenară. Datele cu privire la cetățenii și la companiile noastre uh, sunt uh, mult mai amenințate decât credeam. Deci trebuie să sesizăm Comisia pentru că cât mai repede cu putință, cel mai bine ar fi chiar imediat, deci pentru ca Comisia să Uh, ne permită printr-o decizie să ieșim din acest limbo juridic. Mulțumesc! Pons. Domnule González Pons, există deja prevăzută o dezbatere, există o declarație a Comisiei, deci ea urmează să fie finalizată cu uh, rezoluție. Deci solicitarea este doar ca la următoarea plenară de la Strasburg să supunem la vot o rezoluție. Cine vorbește împotriva acestei propuneri? Doamna Holmai. Domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi, cred că suntem cu toții de acord că uh, hotărârea Curții Europene de Justiție de a declara ca fiind invalidă decizia pentru safe harbor în Statele Unite este corectă pentru că a existat o presiune a Parlamentului European în acest sens și um, de fapt exista o solicitare și a PPE și a altor grupuri uh, prin care afirmam că datele în cadrul acestui proiect safe harbor nu sunt suficient de bine protejate. De aceea cred că trebuie să avem dezbatere și o rezoluție în care să exprimăm punctul nostru de vedere și ca împreună cu Comisia să căutăm o cale rapidă pentru în, ca în cadrul colaborării pe continentul nostru cu Europa să existe un flux sigur de date. Dorește cineva să se pronunțe împotriva acestei solicitări? Doamna Zipe. Intervenție hotărârea legată de Safe Harbor este o hotărâre importantă și mă bucur acum să aflu că și PPE-ul a susținut uh, cu argumente uh, o asemenea hotărâre. Până acum parcă erau de altă părere. Dar din punctul meu de vedere, Parlamentul de ani de zile a avut o poziție foarte clară vis-a-vis -vis de Safe Harbor, în sensul că datele nu sunt suficient de bine protejate în cadrul acestui acord. Deci, ă, acum ă, trebuie Comisia să ne spună cum putem proceda pe viitor ca să nu acționăm ca până acum. Așteptăm o nouă propunere din partea Comisiei la, ă, față de care să reacționăm. Doamnelor și domnilor, supun la vot solicitarea colegului Gonzales Pons. Cine este pentru să ridice mâna? Cine este împotrivă? Cred că solicitarea a fost respinsă. Dar, dacă doriți, putem verifica electronic. S-a deschis votul și dacă a votat toată lumea... Frage noch einmal, Întreb din nou. A votat toată lumea? S-a închis votul. Solicitarea a fost respinsă. Grupul Stângii Unite solicită o declarație a vicepreședintei Comisiei, înaltă reprezentantă pentru politică externă, care să figureze pe ordinea de zi, privind situația din Turcia, subtitlul uh, Ucidere în masă a unor uh, uh inocenți în cadrul unei demonstrații pașnice. dau cuvântul domnului Haci Gheorghiu. Dragi colegi, ar fi o greșeală uriașă în această mini-plenară dacă nu tratăm politica de vecinătate. Mulți oameni au murit și nu doar de dată recentă, ci și între, uh, în opoziția dintre forțele turce și oponenții curzi. Mulți și-au pierdut viața. Iată de ce astăzi trebuie să abordăm tema Turciei. Și asta e în beneficiul tuturor. Trebuie să discutăm această problemă în profunzime, stimați colegi, deoarece posibilitatea haosului e foarte aproape. Trebuie să ne exprimăm solidaritatea cu cetățenii turci și noi putem oferi asistență dacă reușim să discutăm între noi. După cazul primăverii arabe, nimeni nu mai dorește acum să trecem printr-o primăvară turcă. Mulțumesc! Mulțumesc! Dorește cineva să ia cuvântul în favoarea acestei solicitări? Cineva împotrivă? Nu? Atunci să punem la vot această solicitare. Cine este pentru, să ridice mâna. Cine este împotrivă? Abțineri? A fost respinsă solicitarea. În acest caz, trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Este vorba despre pregătirea reuniunii Consiliului European din 15